Procesul verbal și textele adoptate în a doua sesiune din aprilie sunt disponibile. Sunt observații? Nu. Atunci procesul verbal este adoptat.